Hello. Hello, everyone. Good afternoon. Bună ziua tuturor. Voi continua în limba mea maternă, în uh, română. Mm, mai ales pentru de dragul lui Andreea Schwab. Vă mulțumesc. Mult. Dragi colegi, știm ordinea de zi. Astăzi avem uh, o comisie specială alegem. It's okay with the interpretation? Margarita, yeah? Ok. Uh, o ședință de comisie specială. Ne completăm, de fapt, conducerea comisiei cu vicepreședinte 1 și cu președintă. Reamintesc, președinta comisiei aleasă Ehm, suntem onorați că e așa. Colega noastră, fosta noastră colegă Petra, este acum ministru în guvernul Belgiei și o felicităm încă o dată. Trebuie să verificăm vorumul, pentru că o parte suntem aici și o parte acasă. De aceea, rugămintea mea este ca cei care sunt acasă să apese pe butonul uh, special în care ne înștiințează că sunt prezenți, iar dumneavoastră sunteți aici în sală și, sigur, o să votați de aici, direct din sală. Nu știu, secretariatul dacă poate să... Quorumul este, deja am fost înștiințată că avem quorum, așadar putem să trecem la uh, alegerea pentru prima, primul punct, alegerea președintelui. Pentru președinte de comisie avem o candidatură. Uh, pe colega noastră, Angelica. Ah, sorry, uh, Angelica, it's uh, intergroup SM. Ana Cavazzini, it's here. Ana Cavazzini. Ok. Uh, uh, în primul rând, vreau să vă întreb dacă acceptați candidatura și răspunsul dumneavoastră îl așteptăm cu toți. Um, yes, <laughs> I do. Very short uh, answer. Ok, acceptă și uh, sper să avem uh, uh, sigur și un vot uh, în, uh, pentru susținerea uh, Anei. Dacă mai sunt alte candidaturi, eu nu am fost înștiințată de secretariat că ar mai exista și alte candidaturi, dar obligația mea este să întreb dacă mai avem și alți candidați pentru funcția de președinte a Comisiei. No. Ah, please. Madam Chair, uh, please allow me to take. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi să iau cuvântul uh, un pic. Vrem să spun câte ceva, dar înainte vreau să-i mulțumesc Petrei pentru că a făcut o treabă extraordinară. Acum îi mulțumesc în absenția. Uh, a devenit ministru, a făcut foarte multe și cu siguranță nu va fi ușor să înlocuim, să înlocuim. Însă sunt la fel de convins că candidata noastră, Ana Cavazzini, va fi la fel de pricepută în această funcție, în această poziție extrem de importantă, reprezentându-ne astfel Comisia. Mulțumesc! Okay, uh, noi nu o să avem dezbatere acum, așadar aș vrea, uh, dacă nu mai sunt alte candidaturi, să-mi permiteți să apelez la regula pe care o folosim de fiecare dată și vă supun atenției uh, propunerea de a o alege prin aclamare pentru a nu mai uh, fi nevoiți să votăm. Sunteți de acord să facem alegerea președintelui prin aclamare? Ok. Uh, atunci, haideți să o aclamăm pe Ana și să-i urăm mult succes. Cred, cred că secretariatul ne poate informa cu numărul de voturi. Uh, în momentul acesta eu o invit pe Ana să preia conducerea ședinței. Îi mulțumesc foarte mult. Și urmează punctul 2, alegerea vicepreședintelui, dar de data aceasta ședința va fi condusă de noua președintă aleasă. Felicitări! Yeah, thank you, dear colleagues, for the election. I'm looking for... Mulțumesc, dragi colegi. Sper să avem o foarte bună cooperare. Mulțumesc și doamnei Grapini pentru moderarea prima părți a sesiunii noastre. Cu mare plăcere preiau eu acum această sarcină și trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi și anume alegerea primului vicepreședinte. Am primit o nominalizare, domnul Anții. Aș vrea să vă întreb dacă mai există și alte numiri. Văd că nu, prin urmare, domnul Antip, sunteți de acord să fiți nominalizat ca vicepreședinte? Da, sunt de acord să lucrez ca vicepreședinte al Comisiei IMCO. Mulțumesc! Ne vom asigura că toate declarațiile de interes financiar și codul de conduită sunt consemnate. Avem aceeași procedură. Trebuie ca o cincime dintre membrii, dacă nu doresc să aibă vot, putem vota prin aclamare. Văd că nu se opune nimeni votului prin aplauze, prin aclamare, deci felicitări și mi-ar face plăcere să vă văd aici, alături de mine, dacă vreți să vă ocupați locul ce vi se cuvine acum. Mulțumesc, dragi colegi! Putem continua acum cu sesiunea noastră. Avem punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există observații, putem considera ordinea de zi adoptată. Punctul 4 de pe ordinea de zi este, ca de obicei, comunicările președintelui. Avem interpretare, după cum puteți vedea, când interveniți, vă rog să vorbiți clar și inter- uh, intervențiile la distanță trebuie să aibă și imagine, altfel nu va fi interpretare. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea că avem o reuniune extraordinară pe 19 noiembrie, după amiază, de la 16.45 la 18.45 pentru comisarul Reinder, care ne va prezenta planul său de comunicare pe noua agendă pentru consum, ce va fi publicată în curând. Și vrem să îl ascultăm, să vedem care sunt ideile pe care le au în acest sens. De asemenea, există un raport de la trialog, de la al patrulea trialog, pe drepturile pasagerilor feroviari și obligațiile acestora. Catarina Conecna de la GUE este raportor IMCO, și găsiți acest document în dosarul de ședință. În ceea ce privește timpul, știți că avem doar două ore pentru discuții. Coordonatorii au convenit să avem un cadru de adaptare pentru schimbul de opinii și rapoarte care restricționează intervențiile la un deputat pe grup politic. Ca de fiecare dată, reuniunea este transmisă pe internet și documentele le găsim în sistem, dat fiind că suntem o comisie care lucrează strict electronic. Buletinul informativ 113 IMCO este de asemenea disponibil. În ceea ce privește adoptarea proceselor verbale, proces ale ultimelor reuniuni, punctul 5 de pe ordinea de zi, dacă nu se opune nimeni, se consideră adoptate. Punctul 6 de pe ordinea de zi acum, sesiunea de vot. Vom vota două rapoarte. Unul, raportul privind siguranța produselor pe piața unică. Marian Weisman este raportor. Și un al doilea vot, raportul lui David Curmo privind piața unică durabilă pentru societăți și consumatori. Să vedem dacă avem cuvorumul, pentru că vreau să văd câte persoane sunt în sală. I-am rugat și pe colegii care participă la distanță să-și semnaleze prezența ca să știm câți oameni avem. Bun, deci avem cuvorumul și asta este un lucru bun. Și acum deschidem votul. conform procedurii, va fi înscris și se va încheia la 15.40, ora Bruxellesului. Bun. Putem continua cu punctul 8 de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu Maroș vicepreședintele pentru relații interinstituționale pe care l-am invitat astăzi alături de noi pentru a ne vorbi despre raportul strategic privind perspectivele. Nu știu dacă domnul Șefcovici este conectat. Eu îi urez bun venit în reuniunea noastră cu participare fizică și la distanță. Îi mulțumim pentru disponibilitate îi mulțumim că ne va prezenta acest raport și sigur noi, în calitate de comisie IMCO, suntem foarte interesați să știm ce înseamnă această perspectivă strategică pentru IMCO și care este rolul jucat de piața unică, inclusiv cea digitală, și rolul protecției consumatorului în această perspectivă strategică. Dacă, deci, domnul vicepreședinte este conectat, aș vrea să-i dau cuvântul pentru declarația sa introductivă de 10 minute. Așa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Felicitări, în primul rând, dumneavoastră pentru alegerea ca președinte. Vreau să îmi felicit și fosta colegă, vecină, eh, colegul dumneavoastră Anții, care este un vecin al meu, traversăm o perioadă foarte dură și sunt sigură că va face o treabă foarte bună ca vicepreședinte. Vreau să mulțumesc și pentru invitația de a fi astăzi prezent pentru a vorbi despre raportul nostru. Înainte însă să trec la raport, am să mă alătur celor care reprezintă Parlamentul European din Republica Cehă și să mulțumesc pentru treaba foarte bună făcută de fostul președinte pentru această comisie foarte importantă, doamna Petra de Suter. Sunt sigur că va face o treabă foarte bună și în calitate de prim-ministru adjunct în Belgia. În ceea ce privește elementele raportului, cele mai importante elemente și subiectul acesta al importanței documentului pentru IMCO. Comisia dumneavoastră va avea un rol de lider în discuțiile pe care le avem în ceea ce privește modul în care trebuie să facem față acestei crize fără precedent cu care ne confruntăm. Traversăm acum un al doilea val, o perioadă dramatică și vedem că cererile cresc, cresc și obstacolele cu care ne confruntăm și trebuie să ne asigurăm că le putem depăși cu succes. Am avut deja un prim val din care am tras niște învățăminte și raportul nostru strategic pune accentul pe rezistența și pe modul în care am făcut față crizei, precum și pe forța Uniunii Europene. Comisia dumneavoastră înțelege care sunt riscurile asociate cu decizii luate în mod necoordonat, cu măsuri restrictive pentru piața unică și uh, limitări impuse spațiului Schengen. Pe de altă parte, trebuie să subliniem că există și puncte forte și oportunități, așa cum am văzut. Cetățenii și consumatorii au văzut care este valoarea pieței interne și cât de important este să ne gestionăm bine frontierele, cât de important este mai ales pentru produsele critice care țin de domeniul medical sau alimentar, pentru că acestea să ajungă în magazinele din Uniunea Europeană. În ceea ce privește această pandemie, uh, un lucru bun este că această criză a servit ca accelerator și există niște tendințe care s-au concretizat în ultimele săptămâni sau chiar luni. Dacă ne uităm la achizițiile online. Dacă ne uităm la utilizarea acestor tehnologii, probabil că fără această criză ar fi trebuit să așteptăm ani de zile până să ajungem la acest uh, nivel de utilizare pe care îl vedem în prezent. Sesiunea dumneavoastră, de asemenea, este dovada faptului că metodele digitale pot fi folosite pentru comunicare, dar și pentru procesul decizional, pentru votare, pentru a consolida democrația europeană chiar și în aceste împrejurări dure. Prin urmare, cele spuse de doamna președintă la începutul sesiunii, că trebuie să ne axăm pe tranziția către digital și verde, sunt niște observații întemeiate. Și știu că veți discuta și dumneavoastră despre această decadă digitală cu colega mea, doamna Verstagen. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că dacă înainte de criză accentul s-a pus pe tranziția verde și digitală, acum mai adăugăm două la aceste două dimensiuni încă un al treilea, și anume rezistența, soliditatea. Cum să ne asigurăm că Europa va fi mai rezistentă acum și pe viitor? Și în acest sens trebuie să oferim dovezi Trebuie să arătăm că inteligența colectivă europeană este bine folosită pentru a ne pregăti pentru acest proces decisional european și proces de elaborare de politici. Sunt sigur că ați avut ocazia să parcurgeți un pic raportul nostru. Perspectiva aceasta strategică se regăsește acum consolidată în ciclul politic european. Este foarte clar că noi, în Comisia Europeană, vrem să folosim această oportunitate pentru a folosi inteligența colectivă pentru a testa terenul, pentru a pregăti o analiză detaliată, astfel încât să ne asigurăm că raportul privind starea Uniunii va fi bine documentat și, după cum știți foarte bine, din intervenția președintei Comisiei Europene, pregătim acum programul pentru următorul an. Vrem de asemenea să contribuim cu acest element al perspectivei la principalele inițiative și vrem să vedem și care sunt principalele tendințe care se conturează, astfel încât împreună să avem o mai bună capacitate de a monitoriza ce urmează să vină, care vor fi principalele provocări pentru care trebuie să ne pregătim. Prin urmare, după verde și digital, rezistența va fi o nouă direcție în care se îndreaptă politicile europene și trebuie să ne asigurăm că în politicile noastre accentul se pune nu doar în a readuce lucrurile la cum au fost în trecut, ci și a le orienta către viitor. După cum ați văzut în raportul nostru, analizăm rezistența din patru perspective corelate, socioeconomic, geopolitic, verde și digital. Și de asemenea, punem accentul și pe megatendințe, un lucru foarte important pentru dezbaterile ce vor avea loc în Comisia IMCO inegalitățile care sunt din ce în ce mai vizibile în întreaga lume, schimbarea naturii muncii, accelerarea hiperconectivităților, toate aceste tendințe legate de creșterea consumului sau de sărăcia la nivelul resurselor sunt mega tendințe pe care trebuie să le monitorizăm îndreaproape și sper că vom avea ocazia să le discutăm în detaliu chiar în viitor. Vom încerca să vedem cât de rezistente sunt statele membre. Lucrăm la tablourile de comandă, aceste dashboard-uri, pentru a vedea cum evoluează lucrurile și încercăm să grupăm diferite date între ele pentru a reflecta nivelul de rezistență pe care l-au astăzi statele membre. E un mecanism pe care vrem să-l îmbunătățim pentru a ne asigura că va fi folosit ca un bun instrument de monitorizare a viitorului progres. Următorul CFM și următoarea generație de instrumente UE vor fi folosite mai bine pentru a fi mai rezistenți și cred că ar fi bine ca acesta să fie un subiect de discuție în IMCO. Trebuie să fim capabili să acționăm, nu doar să discutăm și să analizăm lucrurile, ci și să adoptăm decizii uh, politice, să venim cu propuneri concrete și pentru asta vreau eu să folosesc perspectiva aceasta strategică pe viitor. Un element concret a fost lansarea forței de acțiune pentru implementarea pieței unice și am văzut cât de important a fost să discutăm acest lucru în prima sesiune din aprilie. Cum ne putem deschide frontierele pentru a avea un flux liber de măști, produse alimentare, produse medicale sau alte bunuri care sunt așa de importante pentru prosperitatea Uniunii Europeană. O altă concluzie concretă a fost lansarea planului de acțiune și alianței pentru materiile prime critice s-a văzut foarte clar că în trecut depindeam de importul de combustibil fosil și acum tindem să devenim mai dependenți de aceste materii prime critice uh, pentru tehnologiile viitorului, de la produse regenerabile până la tehnologiile digitale. Și trebuie să acționăm, trebuie să ne educăm și cred că acestea sunt niște subiecte de asemenea foarte interesante de discutat în Parlament. Pe ce vrem să punem accentul în următorul an? Un subiect foarte important pentru noi va fi autonomia strategică, adică cum să ne asigurăm că Europa își va păstra și dezvolta capacitatea de a acționa autonom. Trebuie să vedem care este lanțul valorilor global și rolul pe care îl ocupăm. Trebuie să ne axăm și pe viitorul locurilor de muncă. Dacă e să vă dau un exemplu concret din activitatea mea pe European Battery Alliance, veți vedea că problema nu este una legată de investiții sau de interes al statelor membre. Problema este că nu există suficient personal înalt calificat pentru care ai nevoie pentru funcționarea acestor gigafabrici. Deci trebuie să vedem care vor fi viitoarele calificări necesare, ce cereri vor exista pentru a ne asigura că vom putea să păstrăm la noi aceste persoane de înaltă calitate. De asemenea, doamnă președintă, mai sunt alte lucruri pe care vreau să vi le spun, dar văd că nici nu mai am prea mult timp, așa că o să mă refer și la dimensiunea unei mai bune reglementări, pentru că știu că membrii IMCO țin foarte mult la această dimensiune. Ne-am pregătit comunicarea pe o mai bună reglementare, o să o și prezentăm în câteva săptămâni și aș vrea să subliniez un nou aspect aici. Nu vom avea în vedere doar simplificarea și reducerea birocrației. Vrem să ne asigurăm că vom folosi platforma Refit care se va numi Fit for Future, potrivit pentru viitor, pentru a ne asigura că în studiile noastre de impact, în discuții, în consultările publice, ne vom axa pe a stabili dacă viitoarele noastre strategii și propuneri sunt potrivite pentru viitor din punct de vedere tehnologic și ecologic, pentru că lumea evoluează foarte repede. Am vorbit 12 minute, știu că m-am referit la o seamă de subiecte relevante pentru membrii comisiei dumneavoastră și acum aștept uh, întrebări discuții, comentarii și sper uh, să avem o bună colaborare în ceea ce privește perspectiva și rezistența Uniunii Europene. Încă o dată mulțumesc și felicitări pentru alegere. Mulțumesc, domnule Șefcovici. Yeah, thank you, Mr. Vice President, also for the... Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, și pentru felicitări și pentru contribuția dumneavoastră în care ați prezentat uh, puncte uh, foarte importante pentru membrii comisiei noastre. O să avem două runde de întrebări. Prima, dacă care vor participa coordonatorii sau cei care îi uh, înlocuiesc, vor avea la dispoziție 1,5 minute pentru o întrebare și apoi o, un, o, un răspuns din partea domnului comisar și o a doua rundă, un minut de, de întrebare și două minute pentru răspuns. Uh, are cuvântul domnul Șvab, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, pentru mm, această prezentare legată de relațiile inter, inter, interinstituționale și prospectivă privind raportul de prospectivă strategică 2020. Aș dori să vă felicit și eu, doamnă uh, președintă și aș dori să vă spun că limbajul ales în acest raport, termenii folosiți nu prea sunt ușor lizibili pentru cetățenii de rând. Se discută despre foarte multe lucruri care la o primă vedere evidence-based, future-proof, uh, o abordare bazată pe dovezi uh, și rezistență la viitor și așa mai departe, pot fi niște concepte puțin mai uh, dificile. Reziliența, rezistența este un concept fundamental, reziliența instituțiilor statale și suprastatale din Uniunea Europeană și criza COVID ne-a arătat um, cum, uh, care au fost provocările la adresa acestei rezistențe, reziliențe din partea instituțiilor europene. Și aș dori să știu în acest context uh, din partea vicepreședintului Comisiei în ce uh, domenii ar trebui să fie creată, mm, extinsă această rezistență pe piața internă, în domeniul îngrijirii pacienților, în domeniul infrastructurii sănătății, pentru că eu cred că Europa trebuie să devină mai, rezi- mai rezistentă, nu doar în fața acestei crize și cred că ar deveni mai, criză dacă, mai, mai rezistentă dacă în Europa ar, ar exista mai multe acțiuni transfrontaliere. Și aș dori să vă întreb dacă intenționați să propuneți o directivă privind această uh, reziliență. Mulțumesc! Uh, domnule Schwab. Uh, dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei pentru a răspunde timp de 3,5 minute. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Schwab pentru această întrebare foarte relevantă. Desigur, reziliența are o importanță cheie și trebuie să devină o busolă pentru toate politicile noastre și trebuie pentru a ne putea îmbunătăți reziliența în toate domeniile. De urmare, dorim să ne axăm activitatea în anii următori pe o autonomie strategică și deschisă a Europei, tocmai pentru a ne asigura că Uh, atunci când vine de mm, niște chestiuni critice, cum ar fi echipamentele medicale, uh, medicamentele, dar uh, mm, materii prime, cum ar fi litiumul, de exemplu, de care avem nevoie, este evident că vom avea nevoie în, următorii, în următoarele decenii în care evoluția tehnologică va fi accelerată în Uniunea Europeană trebuie să ne asigurăm că vom putea să garantăm Uniunii Europene să dispună de posibilități autonome de a acționa într-un mod și mai uh, concret pe marginea chestiunilor care știu că preocupă cel mai mult în acest moment pe cetățeni, domeniul sănătății, infrastructura medicală, cooperarea transfrontalieră în domeniul îngrijirii pacienților, de exemplu. Foarte curând vom vom forma, vor, vor, vom pune pietrele de temelie Uniunii de Sănătate în Uniunea Europeană. După cum uh, știți, am început să lucrăm la constituirea unor rezerve de, de medicamente în Uniunea Europeană. Știți că am oferit uh, aparate de ventilatoare Republicii Cehe, de exemplu, în urma acestui uh, mecanism, dar am reușit să ajutăm și cu ocazia primului val acestei epidemie cu diferite echipamente medicale anumite state europene. Și um, ne dorim să profităm de forța pieței interne pentru a achiziționa suficiente teste sau teste rapide, de ce nu, pentru a putea face față um, cu fruntea sus acestei uh, crize. Ne coordonăm mai bine cu statele membre când vine vorba de evaluarea situației, uh, transpunerea situației în diferite coduri uh, de culori și există Există uh, de asemenea posibilitatea ca statele care dispun mai, de mai multe unități de terapie intensivă, de exemplu, să um, ajute statele unde există o penurie a acestor unități de Uh, terapia intensivă și astfel cred că Uniunea Europeană ar, ar deveni o Uniune mai puternică, ceea ce așteaptă de altfel uh, și cetățenii din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Crisă Șaldemose din partea Ișidă. Mulțumesc foarte mult și în primul rând aș dori să vă felicit pentru că ați fost uh, aleasă pe postul de președinte a Comisiei IMCO. Abia aștept să lucrez împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit în uh, Comisia IMCO și uh, ne-ați prezentat, ne-ați vorbit despre acest raport de prospectivă strategică. Este un instrument oportun um, pe care l-am creat, dar la fel ca și Andreea Schwab, și eu cred că poate nu este cel mai ușor de înțeles instrument și mm, nu este atât de concret uh, și există acest uh, risc dacă discutăm despre informații bazate pe dovezi și informații orientate înspre viitor, va fi foar- ne va îngreuna puțin uh, activitatea. Și uh, mă tem că ne va întârzia puțin reacțiile uh, la anumite crize. Și aș dori să vă întreb dacă acest lucru este posibil, considerați că acest lucru este posibil sau nu. Și în al doilea rând, uh, Um, cum este posibil ca uh, consumatorii să vadă care sunt avantajele directe ale acestui raport de prospectivă strategică? Uh, își primesc mai uh, rapid banii înapoi dacă le-au fost anulate biletele de, de avion, de exemplu. Dar, oricum, în general, pe noi ce ne interesează este ca orice instrument să nu prelungească într-un mod nenecesar deciziile și procesele politice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc doamna Ișal de Monse, dragă Cristel, îți mulțumesc pentru această întrebare. Nu dorim să prelungim procedurile, uh, procesul democratic, ci ne dorim ca acestea să fie mai bune, mai calitative. Ne dorim să ne asigurăm că în momentul în care ne pregătim evaluările de impact, când facem consultările publice la care participă cetățenii, includem deja elementele de prospectivă necesare în uh, Uh, vederea viitoarelor propuneri legislative pe care le mai facem. Pentru că astfel, într-un acest domeniu dinamic, ne vom obține un cadru legislativ care să rezistă testului viitor, viitorului, care să nu, fie, să nu fie nevoie să fie revizuit cu în urma oricărei uh, evoluții tehnologice pe care am fi putut-o anticipa uh, anterior. Aceasta este abordarea pe care o avem și ne dorim să folosim platforma Fit for Future, gata pentru a face față viitorului, pentru a uh, profita de, a, de acest caracter de a trece testul viitorului în momentul în care revizuim, de exemplu, și alte, alte proiecte legislative alte legi deja existente. Din punct de vedere concret, avantajele pentru cetățeni, această prospectivă ne-ar permite să ne gândim înainte, să ne gândim la ce ne așteaptă la orizont, care ar fi potențialele probleme cu care am putea să ne confruntăm pe viitor, de exemplu. Pentru că deseori existau avertismente clare legate de criza financiară, de presiuni uh, migratorii Uh, mai mulți oameni de știință care, în urmă cu câțiva ani, de exemplu, au încercat să tragă un semnal de alarmă spunându-ne că există un pericol uh, potențial uh, adus de o pandemie, dar, din păcate, toate aceste avertismente au, au rămas fără, fără răspunsuri concrete și cred că cel mai concret răspuns pe care l-aș da cetățenilor, din păcate, se, reflect, se referă la mm, sectorul manufacturier. Și aici există o pertinență pentru toate uh, domeniile viitoare. Veți discuta în curând cu doamna Festager despre deceniul digital al Uniunii Europene. Pentru acest lucru avem nevoie nu doar de materii prime, dar avem nevoie de o reconversie profesională a cetățenilor Trebuie să schimbăm uh, programele școlare, ceea ce se predă în uh, universități, pentru că în acest moment întreprinderile europene, mm, tehnologice din Europa, nu se plâng de lipsa de investiții, uh, că nu ar avea suficiente stimulente pentru a fi active pe piața europeană, că este o piață importantă. Se plâng de faptul că nu Uh, găsesc suficienți uh, oameni bine pregătiți care să poată să lucreze în aceste, în uh, aceste companii tehnologice. Și în această direcție trebuie să, să mergem. Văd că nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Dacă îmi permiteți, aș mai face o singură precizare legată de pe ce ne vom concentra în activitatea noastră. Legătura cu tranziția digitală. Ce înseamnă acest lucru pentru locurile de de muncă, ce înseamnă din punctul de vedere al um, alinierii revoluției digitale cu obiectivele noastre ecologice, pentru că, după cum știți, da, uh, ce, aceste centre de date, serverele pe care sunt salvate uh, datele, mm, consumă foarte multă uh, energie electrică, deci trebuie să ne asigurăm că tranziția digitală devine în același timp și mai sustenabilă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sandro Gozi din partea uh, Liniu. Mulțumesc, mulțumesc doamna președintă, felicitări dumneavoastră și domnului uh, și prietenului meu, domnul Ansi, pentru uh, faptul că ați fost aleși în aceste posturi. Mulțumesc, domnule com- uh, comisar. Uh, ați anticipat deja uh, întrebarea mea în concluziile trase de dumneavoastră și este un punct uh, pe care poate ni-l explicați mai mult. Inițiativa dumneavoastră este una foarte importantă și um, am dori să aflăm mai multe despre această reziliență. Și aș dori să știu care este părerea Comisiei legată de reziliența europeană în domeniul digital. Cum s-ar putea ca această reziliență în domeniul digital să fie uh, consolidată și de ce am avea nevoie pentru a o consolida? Al doilea punct este, are un caracter mai specific. În raportul nostru se uh, se propun niște dashboard-uri, niște tablouri de bord mm, caracter de prototip pentru a iniția o comparație între statele membre Ideea fiind identificarea punctelor forte și a celor slabe pe plan european și pe plan național. Noi avem deja, de, avem deja indicatori legate de piața unică, tabelul de bord privind consumatorii și așa mai departe. Deci, care ar fi legătura între tab- tabelul de bord propus de dumneavoastră cu uh, aceste instrumente existente deja în Uniunea Europeană și un ultim punct. Uh, um, buna funcționare a pieței unice este foarte importantă pentru reziliență. Am văzut că piața unică nu a funcționat atât de bine cu ocazia acestei uh, crize. Deci, uh, cum ar trebui, cum considerați că ar trebui să mergem înainte din punctul de vedere al schimbului de informații în contextul crizei COVID? Există acum acest cod colorat uh, privind situația din diferitele țări, uh, un cod colorat foarte util pentru călătoriile dintr-o țară în alta și care sunt altele intenții, celelalte intenții pe care le are Comisia pentru a îmbunătăți sau a garanta buna funcționare a pieței unice. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, Now, now it should work. Da, acum ar trebui să funcționeze. Mulțumesc uh, foarte mult, domn, domnule Goziț, mulțumesc, dragă Sandro, pentru aceste întrebări. Cred că dacă examinați uh, raportul nostru și prototipul de uh, tabel de bord pe care l-ați menționat, vedeți că lucrăm pornind de la datele, de la informațiile deja existente. Însă acestea sunt prezentate astfel încât să reflectă mai bine acest element, um, reziliența, astfel încât să ne permită să îmbunătățim capacitatea de reziliență a statelor membre. Dumneavoastră v-ați, uh, ați insistat asupra rezilienței în domeniul digital. Aici ne concentrăm pe capacitățile economiei digitale, guvernarea electronică, să vedem care este nivelul um, aptitudinilor digitale, care este Um, capacitatea de telemuncă, de muncă de la distanță, de sănătate, um, de servicii de îngrijire um, medicală oferită de la distanță, e-sănătate și ne-am axat pe parametri cum ar fi numărul paturilor din spitale, numărul infirmierelor, numărul uh, medicilor, Uh, prevalența bolilor pulmonare, situația vaccinării împotriva uh, gripei, uh, de exemplu. Deci să cuprindem elementele care reflectă cel mai bine capacitățile, punctele forte, punctele slabe ale statelor membre în această situație. Și prin acest tablou de, de, de bord ne dorim să monitorizăm instrumentele care fac obiectul acum unei discuții și în uh, Consiliu, dar și în uh, Parlament, CFM-ul și uh, Next Generation UE și impactul acestora asupra îmbunătățirii rezilienței statelor membre a Uniunii Europene. Să vedem dacă mergem în direcția bună sau nu. Am dorit să oferim, să publicăm aceste tabeluri de bord în paralel și acesta ar trebui să îmbunătățească analizele anuale ale creșterii și am dorit să discutăm cu statele membre ce își doresc să adauge în aceste tab- tablouri, dacă consideră că trebuie, modific, trebuie modificat ceva astfel încât împreună să ne gândim la reziliență, mai mult decât am făcut-o înainte oricum. Și când vine vorba de Uniunea Sănătății, Miercuri vom pregăti un pachet prin care dorim să răspundem unor, unor chestiuni menționate. Cred că au fost înregistrate progrese import, importante de către statele membre. Um, ECDC, Centrul European pentru Prevenirea Bolilor, urmează să aibă un rol important, însă trebuie să ne preocupe, de exemplu, recunoașterea uh, reciprocă a certificatelor testelor PCR sau recunoașterea reciprocă a uh, testelor uh, rapide efectuate tocmai pentru a putea călători mai ușor în Uniunea Europeană, să avem aceeași abordare când vine vorba de um, um cât de des trebuie să fie testați, de exemplu, șoferii de tiruri um, un, o aplicație de o aplicație COVID care să funcționeze peste tot în Uniunea Europeană, un formular de localizare a, pasa- a pasagerilor unificat, uniform, pentru că acum fiecare țară are propriul formular din acest punct de vedere. Deci există câteva chestiuni pe marginea cărora uh, trebuie să lucrăm mai îndeaproape și mai, mai bine uh, în, în, între noi. Uh, și uh, trebuie să tragem învățămintele potrivite pentru a ne asigura că, ca urmare a acestei crize, economia noastră nu va avea de suferit mai mult decât are deja de suferit, pentru că deja situația este foarte dificilă și tocmai de aceea am avea un flux cât mai neîngrădit a mărfurilor, a materialelor, a echipamentelor și astfel să ne putem apăra stilul european de viață și în aceste condiții extrem de dificile. Mulțumesc, domnule comisar, spune doamna președinte, v-aș ruga pe toți să aveți intervenții puțin mai uh, concise, pentru că dacă nu, nu o să, nu o să avem uh, suficient timp. Virginie Ronfort din partea ei de cuvântul. Mulțumesc în primul rând felicitări uh, și sper să o țineți tot așa. Uh, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare făcută cu multă energie, cu multă flăcărare și e clar că nu intervine tocmai la momentul uh, potrivit uh, această comunicare, pentru că intervine prea târziu, având în vedere criza pandemică, Europa nu a făcut decât să se înfunde tot mai mult. Situația strategică actuală este consecința unei politici ultramondialiste, care multă vreme a fost considerată ca ceva extraordinar de important pentru Uniunea Europeană, pentru Comisie. Comisie care a dorit mereu uh, piețele din străinătate, care astăzi este acum deci depășită de situație China. Știm bine ce evoluție are. Timp de zeci de ani, uh, Statele Unite au uh, investit foarte mult în digitalizare. Silicon Valley este un exemplu. Google, Apple și așa mai departe, sunt adevărați giganți care au fost sprijiniți de aceste, aceste evoluții. Ce avem în Europa? Noi, în schimb, sector digital și IMM-uri care de pe, se târie de pe zi pe alta. Întrebarea mea este, domnule comisar, cum pute, va putea Uniunea Europeană să ajute dezvoltarea în Europa unei adevărate Silicon Valley? Cu ceva, deci, care să poată să rivalizeze cu giganții digitali de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Thanks now to the commissioner. Mulțumesc, dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, uh, mulțumesc doamnă Jerome. Când vine vorba de economia digitală, noi la Comisia Europeană suntem pe de deplin conștienți de importanța sa, dar ceea a fost și declarată această decadă, decada digitalizării în Europa și Cred că la comisie discutăm și știu că discutăm foarte mult și reflectăm la această situație. Pe de o parte, e nevoie de o abordare precisă, țintită, ambițioasă, legată de protecția datelor, pe de o parte, deci, dar și la, uh, când vine vorba de fiscalitatea giganților uh, digitali. Pe de altă parte, urmează un nou val care va însemna procesarea datelor pe scară industrială și acolo se va departaja câștigătorul pe plan mondial. în următorii ani vom vedea o creștere dramatică a fluxurilor de date industriale. Vom avea echipamente electronice tot mai multe în uh, gospodării, în uh, întreprinderi acestea vor uh, fi tot atâtea, atâția vectori pentru schimbul de date. Importanța lor este deosebită pentru viitor. Trebuie să putem fi gata să procesăm aceste date în Europa uh, și să înțelegem uh, importanța lor, să le fructificăm. Să avem niște politici așadar care să ducă la înflorirea uh, acelor uh, companii care se ocupau uh, da, de date personale, Facebook și așa mai departe, care să devină cumva companii care să poată în Europa să fructifice datele industriale. Asta e important pentru evoluția digitală a Europei, astfel încât să avem deschidere și oportunități pentru acest flux masiv de date industriale. Asta trebuie să ne preocupe în cea mai mare măsură când vine vorba de planificarea pe care o vizăm, să ne asigurăm că infrastructurile sunt modernizate, sunt capabile, deci să proceseze acest influx masiv de date. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. David Comon de la Verzi are 3 minute și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Felicitări, uh, doamnă președinte, pentru alegerea dumneavoastră. Domnule comisar, vă mulțumesc uh, pentru acest raport deosebit de interesant. Interesant pentru că el pune un diagnostic care pare unul corect. Pe de altă parte, credeți-mă, nu prea cred că ceea ce ni se supune reflexiei uh, este tot așa de lucid. Ce înseamnă acea reziliență de care, reziliență de care ne vorbiți? Reziliența înseamnă să te adaptezi, adaptezi la șocuri, dar ideea ar fi nu să ne adaptăm la aceste șocuri, ci a le preîntâmpina. Inteligența colectivă. Aceasta este o sintagmă care începe după, după dumneavoastră poate asocierea în acest proces și exercițiu a ONG-urilor, a societății civile, a cetățenilor din Europa pentru a parveni la acest gen de rezultat. Digitalizare și legătura ei cu ecologizarea. De obicei se face o legătură între cele două care ține mai mult de o dorință decât de putință. Mie mi se pare că astăzi, așa cum se concepe digitalizarea, se bate cap în cap cu tranziția ecologică. Ați vorbit despre centrele de procesare a datelor, data center, dar mai sunt alte probleme legate de obsolescența programată a instrumentelor și obiectelor conectate, etc., etc., printre alte Vreau să mă întreb, domnule comisar, dacă ați făcut niște studii în toată regula în ceea ce privește consecințele și efectele desfășurării pe teren a tehnologiilor 5G, 6G și tot așa, prospectiv vorbind, ce va însemna asta efectiv. Deci desfășurarea pe teren a acestor tehnologii. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul din nou. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și domnului Cormont. Când vorbim despre reziliență, în acest raport am introdus și o definiție a acestui termen, capacitatea nu numai de a face față provocărilor, ci și de a impulsiona schimbările în mod democratic și echitabil. Nu înseamnă numai de a absorbi șocurile, ci de a face din asta uh, o a da un impuls societății în, în, în ce privește democratizarea, transparentizarea. Iată cum vedem noi această idee a rezilienței și aveți dreptate. Este pentru prima dată când avem acest gen de raport strategic uh, de perspectivă. E pentru prima dată când ne concentrăm deci pe un astfel de uh, subiect atât de amplu, într-un context atât de complicat cum e cel al crizei COVID-19. În acest context, da, reziliența uh, în viitor va trebui să fie mult mai mare decât în trecut. Până acum, da, am folosit uh, acest gen de instrument, acest gen de uh, raport strategic, dar în mod parcelar, fragmentar mi-aduc aminte că Jacques Delors uh, inițiase acest gen de exerciții prospective. Noi dorim astăzi o folosire acestui raport uh, de previzionare în mod uh, sistematic în combinație cu alte propuneri emblematice, cu alte proiecte emblematice, astfel încât să implicăm în acest demers și legislație Uh, în curs de revizuire și așa mai departe. De aceea, să avem niște gături foarte importante pe plan internațional. Uh, OCDE-ul, de pildă, îi contactez pe, îi contactez pe cei din statele membre OCDE ca să mă, uh, îmi spună care vor fi factorii de decizie la vârful acestei organizații și ministrul de resort care trebuie contactat. De asemenea, ne interesează punerea în rețea a think tank-urilor și altor institute de cercetare. Trebuie să înțelegem care va fi volumul de informații uh, și nivelul critic de date care vor fi într-adevăr, care vor fi într-adevăr important pe plan politic și care ne va pune mișcare pe noi pe dumneavoastră uh, și așa mai departe, pentru a face un bilanț a situației, dar și o evaluare a scenariilor de viitor. Bineînțeles că mediul înconjurător, durabilitatea sunt elemente cheie pe care le folosim ca și unitate de măsură și evaluare a măsurilor, a pașilor făcuți. Astfel, combinăm tranziția digitală cu criterii care să ne permită să ajungem la o societate durabilă. Așa cum am spus mai devreme, dacă nu suntem atenți, s-ar putea să ne trezim cu o economie digitală, cu procesare de date foarte energofagă și foarte puțin durabilă. De aceea este important să gândim asta de la bun început și să facem legăturile care se impun între tranziția verde și cea digitală. Mulțumesc! Organ Iursica de la ECR are cuvântul acum. Mulțumesc uh, foarte mult! Vă mulțumesc. Doamna președintă, aș dori să îi spun bună ziua și domnului vicepreședinte. Date obiective, avem nevoie de date obiective înainte să luăm o decizie. tocmai discutăm despre adoptarea bugetului Uniunii Europene și cred că cetățenii trebuie să poată să își aducă, să-și poată să-și aducă propria contribuție pentru a păstra uh, încrederea cetățenilor, Comisia Europeană ar trebui să pună în, în aplicare instrumentele politice deja existente, indicatorii pe termen uh, pe termen lung, uh, amintiți și de Curtea Europeană de Conturi. Uh, țelurile, obiectivele și in, um, politicilor europene trebuie să fie um, uh, astfel trasate, astfel încât să existe și indicatori care să ne permită să uh, măsurăm atingerea acestor uh, obiective și cetățenii uh, se întreabă care este chestiunea cea mai importantă, dacă nu performanța proiectelor europene, modul în care au, uh, funcționat uh, acestea. Deci, uh, dincolo de performanță, ce va fi important în viitorul cadru financiar multianual? Trebuie să alegem proiectele care aduc o plus valoare pentru fondurile investite. Mulțumesc! Domnul comisar, da, ascultam în slovacă pe compatriotul meu, dar nu știu cum a mers și traducerea, nu contează. O să răspund uh, totuși în limba engleză. E, e mai bine asta pentru comunic uh, comunicarea noastră. În primul rând vreau să subliniez faptul că lucrăm îndeaproape și avem o relație foarte bună legătura domnului uh, Șefcovici este foarte proastă, n-auzim decât o parte din cele spuse. Uh, interpretul presupune că e vorba de curtea de conturi. Uh, domnul comisar continuă, munca noastră viitor trebuie să fie una care să ia, aibă, să ia în considerare și o cheltuire eficace a banului public. Următoarea generație de programe se bazează uh, pe mai multe aspecte, reforme structurale, proiecte care se ducă la redinamizarea, repornirea economiei și avem proceduri cât se poate de clare acolo unde trebuie să avem uh, o înțelegere din partea statelor membre în legătură cu ce doresc ele să facă, ce reforme, ce proiecte, ce uh, obiective trebuie atinse și banii vor fi dați în funcție de aceste lucruri. Va fi un ciclu de, uh, de, de finanțare pe șase luni, dar cel mai important sunt aceste criterii comun agreate și statele membre să urmeze procedurile convenite. Apoi, uh, când vine vorba de cheltuirea banilor europeni în viitor, știu că discutați acest lucru la Parlamentul European în diverse contexte. Doreați ca 70% din banii aceștia uh, să meargă la scopuri ecologice și 25% către digitalizare. De fapt, sunt domeniile unde statele membre, majoritatea dintre ele, trebuie să facă mai multe, să le prindă din urmă pe celelalte și să uh, însemne asta și o dinamizare a economiei iar protecția locurilor de muncă ar fi uh, și pentru noi o, una dintre marile priorități. Știm foarte bine ce greu este să te bați cu această criză COVID, cât de mult sunt afectate economiile. Iată de ce, în acest context, este foarte important să ne luptăm pentru fiecare loc de muncă în parte din statele, din statele noastre membre și în Uniunea Europeană. Uh, Iată ce putem face și noi putem să venim cu instrumente care să ajute concret pe oamenii, pe firmele și companiile din Europeană care au nevoie de aceste finanțări. E nevoie, bineînțeles, rezultate rapide, dar trebuie să se știe și cum sunt cheltuiți banii, așa cum ne recomandă Curtea de Conturi, așa cum urmărește și Parlamentul dumneavoastră prin Comisia Cont. Vă mulțumesc! Thank you. And now over to Katarzyna Koneczna from GUE. Doamna Koneczka de la GUE. Dobrý den. Hezké, hezké odpoledne. Bună ziua. Vreau să încep prin a o felicita pe doamna președintă. Aștept cu mare interes să lucrăm împreună din partea GUE. Mulțumim și domnului Șefcovic pentru ce ați făcut pentru Republica Cehă. A fost necesar pentru că Republica Cehă este țara cea mai afectată. Eu sunt singurul ceh în această rundă de întrebări și de aceea mulțumesc domnului comisar. Săptămâna trecută, Parlamentul European a aprobat o propunere privind inteligența artificială și aș vrea să vă întreb care sunt garanțiile în ceea ce privește codul de conduită, respectarea principiilor etice și a principiilor legale, aspectelor legale. Ce aș vrea să vă mai spun este că Uniunea Europeană este un lucru de care avem nevoie. Avem nevoie de Uniune și la nivelul sănătății. Dar vedem cât de dificil este pentru statele membre să adopte, de exemplu, acest cod al culorilor comun sau recunoașterea testelor comune și alte proceduri comune. Ne puteți spune cum credeți că aceste lucruri vor putea fi coordonate pe viitor? Mulțumim, dăm din nou cuvântul domnului comisar. Mulțumesc. Vreau și eu să îi mulțumesc domnului Conicină pentru intervenție. Am ascultat uh, versiunea originală eu. însă am să răspund în engleză. În primul rând, urmărim îndeaproape situația din Republica Cehă și Președinta noastră, Ursula von der Leyen, a fost în legătură strânsă cu prim-ministrul ceh, evaluăm nevoile zilnice și, sigur, ținem pumnii ca în Republica Cehă, statul cel mai afectat, dar și în alte țări, din Europa Centrală, Belgia, apoi Franța, Spania, să se descurce și să facă față pandemiei. Suntem gata să folosim nu doar experiența, ci și rezervele pe care le avem și ne pregătim să ajutăm toate statele membre care vor avea astfel de nevoi. Caracterul acut al situației actuale transformă, evident, abordarea pe care statele membre o au în ceea ce privește cooperarea în domeniul sănătății. Nu cred că am avut până acum o discuție așa de profundă la nivelul de șef de stat și de guvern cum am avut de curând în ceea ce privește COVID-ul. Acum șefii de stat și de guvern uh, au acest consiliu virtual unde se oferă informații la zi privind situația, măsurile luate și uh, măsurile de coordonare pentru a răspunde pandemiei mai bine decât s-a întâmplat înainte. După cum știți, Comisiei s-a cerut să elaboreze un set de recomandări pentru strategia de vaccinare pe care să le transmitem statelor membre. Trebuie să ne asigurăm că nu doar toți europenii, ci toți care au nevoie la nivel global vor avea acces la vaccin și de aceea creăm contracte cadru și discuții directe cu cei care probabil vor fi furnizorii de vaccin pe viitor. Prin urmare, primul paragraf din starea Uniunii făcut prezentată de președintea noastră este nevoia de a construi această Uniune medicală în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm cu toții că Centrul European pentru Prevenirea Bolilor, Agenția Europeană Medicală sau noua agenție pentru cercetări avansate în domeniul biomedicinei vor avea sprijin adecvat din punct de vedere financiar și uh, Uh, al personalului pentru a răspunde așteptărilor care există vis-a-vis -vis de ei. Coordonarea în ceea ce privește codurile pe culori, pregătirea recomandărilor pentru recunoașterea reciprocă a testelor, pentru tratamente care să fie aplicate egal celor care traversează și călătoresc în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că aplicațiile COVID sunt interoperabile și multe alte măsuri care, spun eu, sunt baza viitoarei Uniuni medicale. Sunt de acord cu dumneavoastră, e un lucru fără precedent. N-am mai traversat o astfel de criză în domeniul uh, sănătății ca cea pe care o traversăm acum și cred că lecțiile pe care le-am învățat din primul val ne ajută să acționăm coordonat la nivel european acum. Și asta, și asta ne arată că vom avea rezultate bune în ceea ce privește Uniunea Medicală, mult mai bune decât am avut până acum. Mulțumesc! Urmează acum a doua rundă de întrebări. Avem șapte colegi care vor să intervină și ne-au mai rămas 15 minute, deci vă rog foarte scurt și domnul comisar de asemenea să dea răspunsuri cât mai concise.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 Yeah, then we um, start from... Se pare că nu avem legătura. Începem cu doamna Grapini atunci doamnă președintă domnule comisar recunosc că în numele grupului pregătisem o altă întrebare dar m ați provocat prin uh, ceea ce ați prezentat aici și vreau să adaug la întrebarea pe care am primit o. nu vreau să vorbesc mult despre raport vreau să uh, punctez uh, și să întreb la acel punct din raport planificarea drumului către o europă mai rezistentă a comisiei acolo dumneavoastră ați menționat faptul că un comerț mai puternic și investiții pot ajuta economia să și revină la normal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 eu aș vrea să ne spuneți cum vedeți să fie implementată o strategie de reindustrializare, uh, astfel încât să crească numărul de locuri de muncă prin investiții și în același timp să fie asigurată siguranța produselor pentru cetățeni, să creștem ponderea produselor realizate în piața internă în defavoarea celor din uh, țările terțe. Și pentru că ați amintit aici că vă gândiți la o mai bună reglementare, eu de vreo șapte ani de când sunt aici tot spun comisiei, am spus și comisiei uh, care a, și-a expirat mandatul, dumneavoastră ați fost și atunci comisar, cum vă gândiți și la o mai bună implementare? Pentru că nu e suficient doar să reglementăm. Avem exemplu foarte clar de directivă cu plăți întârziate, directiva pe achiziții publice și vă mai pot da exemplu de foarte multe directive care de fapt sunt prost implementate. Mulțumesc! Thank you and also Mulțumim, mulțumim și pentru că ați respectat timpul alocat și acum două minute maxim, domnul comisar. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă am reușit să urmăresc în totalitate interpretarea, dar înțeleg că ați, doamna Grapini, ne-ați întrebat cum ne putem asigura că investițiile în Europa vor proteja Locurile de muncă vor proteja consumatorii și ne vor ajuta să repornim economia. Cred că acest raport privind uh, prevederile strategice conține niște concluzii care ne spun că dacă vrem să ne asigurăm că avem succes și că vom ieși mai puternici din această criză, trebuie să investim în domenii orientate către viitor. Trebuie să promovăm proiectele ecologice, Vers. trebuie să ne asigurăm că dimensiunea digitală este din ce în ce mai prezentă și încă o dată vreau să subliniez cât de important este ca în școli, licee, universități, școli profesionale să avem pregătire adecvată și în schemele noastre, în sistemele noastre de învățare de-a lungul vieții, să ne asigurăm că oamenii sunt bine formați. Am început cu această European Battery Alliance acum trei ani. În această perioadă am reușit să alocăm peste 100 de milioane de euro investiții în acest sector orientat pe viitor în prezent, în Europa, investițiile sunt de trei ori mai ridicate decât în China, de exemplu, și vedem că aceste domenii care sunt esențiale nu doar pentru mobilitatea inteligentă, ci și pentru energie, stocare și modele și tehnologii orientate către viitor. Deci toate aceste domenii evoluează foarte bine în Europa. Industria ne cere doar să avem suficienți, de oam- suficienți oameni bine formați pentru a lucra în aceste companii. Deci eu spun că trebuie să investim în sectoare orientate către viitor, să sprijinim educația, cercetarea, inovația și să-i motivăm pe tineri, aș spune eu, să se îndrepte cu studiile lor către domeniile de care avem nevoie pentru viitor, pentru că ar ajuta foarte mult Europa și sigur că i-ar ajuta și pe ei să aibă niște locuri de muncă bine plătite și să fie căutați pe piața muncii. Mulțumesc! Thank you. I don't know if Ivan... Nu știu dacă Ivan Ștefaneț este cu noi. Antonio Sumandes tot din partea PP-ului are cuvântul până ni se alătură colegul nostru. trying to connect, but it's not sure that it will work out. <coughs> Yeah. No. Is it now there? Yes. Hello. Yes, we can hear you. Okay, I have a question to the commissioner. O întrebare pentru domnul comisar. În perioade dificile, în domeniul meu de activitate, întotdeauna ne gândeam cum să îmbunătățim compania pentru viitor. Traversăm o criză în Europa, o criză a sănătății, dar și o criză a sănătății mentale. Și nu mai avem sprijinul cetățenilor europeni. Conferința privind viitorul Europei face parte din portofoliul dumneavoastră. Cum putem crea aceste sentimente în rândul oamenilor astfel încât în viitor Uniunea Europeană să aibă sprijinul cetățenilor europeni? poate că putem organiza uh, și o altă întâlnire unde să putem vorbi mai în detaliu. Mulțumesc acum, domnul comisar. Îi mulțumesc domnului Manters pentru că a dus în discuție un subiect foarte important referitor la conferința privind viitorul Europei. Cu toți așteptăm cu nerăbdare să înceapă acest lucru. Ideea a fost prezentată și aș spune eu uh, acceptată cu entuziasm de toate instituțiile europene și de cetățeni europeni și sperăm să începem în mai și să avem discuții foarte intense privind media digitală, dar în același timp Ideea este să avem discuții, să avem discuții uh, uh, publice cu cetățeni pentru a obține sprijinul acestora, cum ne-a spus domnul Mandes, pentru proiectul european. După cum știți, așteptăm acordul final al celor trei instituții în ceea ce privește toate detaliile și chestiunile legate de această conferință. La nivelul comisiei facem eforturi pentru pregătirea lansării conferinței în format hibrid, pentru că avem această pandemie și probabil că discuțiile și delăbăririle uh, și reuniunile cu cetățenii vor trebui să înceapă cel puțin în format digital. Pe lângă forma în care vor avea loc aceste discuții cu cetățenii, important este să vedem care vor fi și subiectele pe care le vom discuta. Și sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate că trebuie să vorbim despre cum să acționăm mai bine cum să facem față mai bine provocărilor la nivelul sănătății cu care se confruntă populația, care va fi cea mai bună abordare pentru a relansa economia, care vor fi politicile pentru ocuparea forței de muncă cum vom consolida pilonul european al drepturilor sociale, ce suntem gata să facem pentru viitoarea noastră generație, cum să-i pregătim pentru provocările cu care vedem că deja ne confruntăm în acest nou secol. Acestea sunt subiectele relevante pentru oameni și știm că și dimensiunea interinstituțională este una foarte interesantă. E foarte interesantă pentru cei care lucrează în instituțiile europene și de aceea sper că împreună cu Parlamentul și Consiliul vom reuși să găsim cea mai bună soluție pentru a stabili cadrul în care se va desfășura conferința, dar și subiectele de abordat. Și cred că oamenii ne vor spune ce doresc să discute, pe ce să punem accentul, ce e important, pentru a ne asigura că îi ascultăm și că venim cu niște concluzii strategice și politice concret odată ce se încheie această conferință. Mulțumesc! Încercăm din nou cu colegul Ștefaneț, care cred că acum e conectat. Thank you very much, uh, Madam Chair, for giving me Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru că îmi dați o nouă uh, șansă și felicitări pentru că ați fost alesă uh, în funcția de președinte și dacă îmi permiteți, o să continui în limba slo- slovacă, pentru că provin din această țară ca domnul Șefcovic. Aș dori să-l salut pe vicepreședintele Comisiei și să îi spun mult succes în activitatea sa. În ceea ce privește mai ales reziliența întreprinderilor mici și mijlocii, să nu uităm că economia europeană se bazează pe multe întreprinderi uh, de tip familial care sunt uh, cele mai uh, periclitate în acest moment. Se spune că aproape jumătate din întreprinderile economice se confruntă cu pericolul dispariției încetării activității. Cum doriți să um, îmbunătățiți situația acestor întreprinderi și care sunt pașii concreți uh, în acest sens prevăzuți de Comisia Europeană? Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Sper Sper că pot să vă răspund pentru că nu am auzit intervenția doamnei președinte, dar știu că nu avem foarte mult timp. Aș dori să mulțumesc compatriotului meu, domnului Ștefan, Ștefaneț, pentru întrebarea dumnealui, pentru, pentru faptul că a formulat-o în limba slovacă, dar permiteți-mi să vă răspund în limba engleză. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, aveți dreptate. 90% din întreprinderile europene sunt, de fapt, întreprinderi mici și mijlocii. Ele sunt uh, adevărata coloană vertebrală a economiei uh, europene și se confruntă acum cu presiuni imense, fie că e vorba de întreprinderi din uh, domeniul turismului, fie că este vorba de întreprinderi um, din domeniul restaurației, din domeniul organizării diferitelor evenimente, um, cu asemenea, care se ocupă de asemenea Uh, activități care reprezintă o mare parte a economiei europene și care prosperau până la începutul acestui an. Ce este important este să ne asigurăm că toate fondurile uh, disponibile vor fi folosite de statele membre, ca să ne asigurăm că statele membre să folosească toată flexibilitatea uh, garantată și, și de către intervențiile Parlamentului uh, European. Nu mai există restricții uh, regionale, axe prioritare, așa cum era înăuntru, înainte. Statele membre au uh, mână liberă, pot cheltui să sprijine uh, o păstrarea tuturor, fie, fiecărui loc de muncă care există în toate aceste întreprinderi. După cum știți prea bine, doamna vicepreședinte Vestager a făcut tot, tot ceea ce a ținut de resortul dumnei pentru a răspunde cât mai repede Uh, cererilor legate de ajutoarele de stat, stint uneori de 48, 48 uh, de ore, uh, tocmai pentru a ne asigura că toate locurile de muncă vor fi, sunt păstrate în Europa. O chestiune și mai concretă. Aș dori să folosesc această platformă Fit for Future, pregătit de viitor, Uh, pentru a ne axa și mai mult pe întreprinderi mici și mijlocii, astfel încât când ne revizuim cadrul legislativ să ținem cont de necesitățile întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlo- mijlocii. Trebuie să facem o distinție între costurile respectării cadrului legislativ pentru o mare întreprindere, o uh, multinațională și costurile pentru o micro-întreprindere, pentru o întreprindere mică și mijlocie. Tocmai de aceea o să mă întâlnesc cu reprezentanții acestora Uh, pentru a mă asigura că și Comisia Europeană ține mai degrabă cont de caracteristicile și nevoile um, acestor întreprinderi mici și mijlocii. Deci, în momentul în care, adică înainte să venim cu o nouă propunere legislativă, dar și când revizuim uh, legile deja existente. Este o mână pe care o, o întind uh, întreprinderilor mici și mijlocii, astfel, astfel încât prin această platformă, Fit for Future, să putem să uh, le mai ușurăm puțin din povara pe care trebuie să o poarte și să le permitem să se concentreze pe ceea ce este mai important acum, și anume să protejeze sănătatea lucrătorilor, angajaților, dar și veniturile și să garanteze uh, locurile de muncă, continuarea locurilor de muncă pe viitor. Mulțumesc! Uh, Karen Melchior are acum cuvântul din partea uh, Renew. Nu, doamna Melchior nu este mm, nu este alături de noi. Virginie Jerome are atunci cuvântul din partea IDA. Merci, monsieur le comisar. Mulțumesc. Domnule comisar, am o altă întrebare. E clar că ultraliberalismul a eșuat. Alstom în luna iulie a trebuit să renunțe la uh, site-ul industrial Reisofen în Alzația cu foarte mulți uh, angajați care se ocupă de proiectul Bombardier multe întreprinderi europene practic nu prind trenul în Europa, nu pot să fie pe piață. Iar adevărata amenințare este reprezentată de către marile firme din străinătate care amenință piețele noastre. Iar țările noastre sunt legate de mâini și de picioare prin politica de concurență a UE pentru a le relansa economia în sectorul digital. Trebuie neapărat să facem ceva în acest sens. Sunteți de acord că ajutoarele de stat și regulile de concurență în Europa trebuie complet revizuite? Și cum va face Comisia acest lucru? Vă mulțumesc! Thank you. Now back to the Mulțumesc, dau din nou cuvântul uh, uh, înapoi domnului comisar, pe care îl rog dacă se poate să respecte două minute. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că piața unică reprezintă unele din um, avantajele, punctele forte ale Uniunii Europene. Suntem cel mai mare bloc uh, comercial de pe planetă și Uniunea Europeană este unul din uh, principalii actori economici de pe glob. Uh, nimeni nu pune sub semnul întrebării faptul că Europa este o superputere în domeniul reglementării ceea ce influențează, permită și uh, sporirea influenței Uniunii Europene în momentul în care sunt adoptate legi privind protecția consumatorilor, uh, durabilitatea uh, produselor noastre. Deci când reglementăm un aspect, o chestiune, acest lucru devine standardul de aur, preluat de restul uh, planetei din punctul de vedere al calității produselor pentru consumatori. Când vine vorba de politica în domeniul uh, concurenței, vedem că lumea a devenit și devine tot mai globalizată. Și am văzut că unii dintre uh, principalii noștri parteneri comerciali nu au atitudine tocmai onestă față de Europa. Drept urmare, Comisia Europeană a demarat uh, probabil cea mai importantă revizuire profundă, în profunzime a politicii concurențiale și știu că vicea, doamna vicepreședinte Vestager se ocupă cu toată seriozitatea de, de această sarcină și va trebui să vedem în detaliu care ar trebui să fie uh, politicile de uh, subvenții ale principalilor noștri uh, parteneri, uh, com- concurenți pe plan uh, global să vedem dacă există într-adevăr o concurență loială cu, cu aceștia și acest lucru va fi foarte important pentru o economie um, strategică care să răm, își păstreze acest caracter și pe viitor și va fi unul din principalele obiective ale Uniunii Europene pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Eu ar trebui să intervin acum. Îmi cer scuze dinainte că mă refer la ceva care nu ține neapărat de acest, subiect, de acest subiect, dar aș dori să profit de faptul că dumneavoastră aveți un rol atât de important în negocierile cu Regatul Unit, să vă întreb care este situația cu aceste uh, negocieri. După cum știți, pentru Comisia noastră este foarte importantă apărarea integrității uh, pieței uh, um, interne, pieței unice. Știți că am cerut prin două rezoluții respectarea în altelor standarde uh, Um, de mediu, sociale și așa mai departe, dar ținând seama de posibilitatea de a nu avea un acord cu uh, Regatul Unit, aș dori să mă asigurați că sunteți angajați în continuare în sensul obținerii unui bun acord, pentru că un acord prost poate fi dăunător în același timp pentru integritatea pieței unice. Deci puteți să ne spuneți care este situația uh, cu aceste negocieri? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna președintă, pentru această întrebare foarte importantă din punctul meu de vedere. După cum știți, uh, discuțiile se poartă pe două axe. Pe de-o parte, um, Michel Barnier um, uh, negociază la Londra împreună cu David Frost, și sunt negociate chestiuni uh, discutate la nivelul de șef de stat și de guvern și asta foarte clar ce ne dorim. Oferim prietenilor noștri britanici un acord lipsit uh, de, de precedente, cote zero, zero tarife. În schimb, ne dorim un acord uh, echitabil din punctul de vedere al ajutoarelor de stat, din punctul de vedere al guvernanței acestor chestiuni și un acord echitabil când vine vorba de pescarii Um, din Europa. Acestea sunt principalele puncte care sunt discutate acum uh, la Londra și sper că putem înregistra progrese pe marginea acestor puncte, pentru că, în mod evident, un acord comercial ambițios ar fi uh, Uh, cel mai bun răspuns pe care îl putem oferi uh, uh, viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. După cum știți, eu sunt responsabil cu implementarea la timp și adecvată a acordului de retragere de retragere din Uniunea Europeană a Regatului Unit și în acest context este foarte important ca promisiunile făcute uh, în ceea ce privește uh, Irlanda, de, Irlanda și Irlanda de Nord sub forma protocolului care uh, este un act care face parte acum din dreptul internațional sunt respectate toate aceste promisiuni din punctul de vedere al uh, uh, legislației pertinente pentru piața unică, aceasta trebuie să fie implementată în mod adecvat și trebuie să mă asigur că toate, chestiuni, toate punctele deschise, rămase deschise, vor fi rezolvate. După cum știți, am reacționat cu toată claritatea în urma uh, legii privind piața internă adoptată de uh, guvernul uh, britanic. Am demarat uh, procedurile legale uh, și așteptăm răspunsurile oficiale din partea Regatului Unit. Am uh, m-am întâlnit cu um, omologul meu, cu Michael Gove, Uh, discutând uh, punerea în aplicare acestui acord de retragere, am asistat la evoluții pozitive din acest punct de vedere și m-a bucurat acest lucru pentru că nu mai avem mult timp. Uh, timpul trece, nu mai avem de câteva săptămâni până la sfârșitul anului și mai rămâne un volum imens de muncă care trebuie să fie făcută pentru a ne asigura că acordul de retragere este pus în aplicare uh, Uh, în mod adecvat și la timp. Și avem nevoie de acest acord de retragere pentru păstrarea păcii în uh, Irlanda, pe insula pe insulă pentru garantarea acordului de pace din Vinerea Mare, dar vă asigur că activitatea noastră, a mea și a lui Michel uh, Barnier, va continua într-un mod uh, transparent, uh, informând în continuare uh, eurodeputații. Vă mulțumesc, doamnă președintă, uh, pentru invitația amabilă pe care mi-ați adresat-o să particip la acest schimb de opinii. Vă mulțumesc pentru că am avut ocazia să discutăm nu doar chestiuni pertinente acum în prezent, dar și chestiuni uh, pertinente pe, uh, pe viitor și am putut să discutăm toate aceste chestiuni legate de raportul um, de, privind reziliența pe viitor și toate chestiunile importante pentru economiile și societățile noastre. Vă mulțumesc, dom- domnule comisar, sună doamna președintă. Dacă mai aveți două minute, um, v-am mulțumit dacă ați rămâne alături de noi. Maria Letaiu Marco ar avea o întrebare pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule, domnule comisar. Acest raport afirmă că Uniunea Europeană are capacități de timp, deci are o, o experiență uh, îndelungată în uh, definirea standardelor internaționale. Și aș dori să vă întreb cum, cum intenționează Uniunea Europeană să uh, profite de această experiență pentru a da orientare, o structură cadrului de reglementare a inteligenței artificiale și intenționați să veniți cu un plan de acțiuni în acest sens? Vom face la fel cum am făcut cu GDPR-ul? Sau uh, Vom lucra împreună cu unii din aliații noștri, implicându-i de la bun început, de la bun început în uh, definirea cadrului de reglementare. Care ar fi abordarea pe care ați uh, prefera să o alegeți? Și mm, v-aș ruga să-mi, să-mi explicați un lucru, pentru că nu sunt sigur că am înțeles prea bine. Ați spus că uh, simplificarea, care este altceva decât dereglementarea, nu mai este un obiect al Comisiei. Eu cred că ar trebui să simplificăm modul în care sunt uh, Uh, folosite fondurile europene pentru ca IMM-urile, micro-întreprinderile, inovatorii uh, sociali să le poată folosi uh, și accesa mai bine. Mulțumesc! Dar sper că domnul comisar este încă alături de noi. Da, aș dori să mulțumesc doamnei Marcăș pentru două întrebări foarte interesante. În ceea ce privește simplificarea, în primul rând. Desigur, simplificarea este foarte importantă și vom folosi uh, instrumentele de simplificare din uh, platforma Fit for Future. Și acest proces um, va avea loc în contextul revizuirii propunerilor actuale, dar am dorit să folosim și evaluările de impact, uh, consultările publice, tocmai în acest scop uh, de simplificare a legislației viitoare, pentru că dacă ne dorim ca legislațiile să uh, treacă testul uh, viitorului, ele trebuie să fie mai simple. Un exemplu foarte clar din punctul de vedere al simplificării, exemplu pe care îl dădusem domnul Ștefaneț, se referea la sporirea flexibilității și, simpli- și, și simplificării uh, modul în care au fost folosite aceste instrumente și aceste fonduri în timp de criză, pentru că ne-am dat seama că fondurile structurale, de exemplu, ar putea fi folosite, ar putea fi reprogramate dacă este necesar în toate domeniile unde era evident că dacă am face acest lucru, ar fi păstrate locuri de muncă și am răspunde mai bine consecințelor economice ale acestei uh, crize aduse de pandemie. Um, deci flexibilitatea este foarte importantă atunci când discutăm despre uh, simplificare. Și în plus, când vine vorba de întreaga agenda digitală, avem un plan de acțiune foarte clar despre cum trebuie să ne asigurăm că acest deceniu uh, este un deceniu al Europei digitale. Există o sumedenie de propuneri legislative care vor fi vor veni și uh, în fața dumneavoastră în curând. Uh, va fi importantă securitatea, soliditatea sistemelor uh, digitale. Va fi important cum vom reuși să facem față amenințărilor hibride um, pe viitor, cum putem să ne folo- să folosim mai bine instrumentele digitale um, care să funcționeze în beneficiul economiei economiei noastre. Desigur, ne vom consulta și cu partenerii noștri, însă, în acest caz specific, cred că Europa trebuie să își uh, pună ștampila uh, pe uh, viitorul reglementării. Mm, astăzi, Regulamentul General pentru Protecția Datelor, GDPR-ul, a devenit un punct de referință pe plan global când vine vorba de uh, modul în care trebuie să fie protejate datele cetățenilor noștri și uh, Uh, când vine vorba de viitorul, uh, de viitoarele propuneri legislative, acea, acesta este, aceasta este ținta pentru noi, să stabilim standardul global care să fie respectat în uh, domeniul digital pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru timpul acordat pentru răspunsurile detaliate și strategice. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi pentru că nu mai avem, avem deja o mică o mică întârziere și trecem direct la punctul 9 de pe ordinea de zi, un nou plan de acțiune privind economia circulară și eu fiind raportoare îi predau prezidul doamnei Grapini. Ok, very quickly. I speak in English now. I come back here and... Da, foarte pe scurt. Um, voi vorbi în limba uh, engleză. Nu fac decât să dau cuvântul uh, doamnei președinte pentru că am ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi, dezbaterea unui raport foarte important, un nou plan de acțiune privind economia circulară. Ana Cavazzini este raportoare care dau cuvântul pentru uh, prezentare, pentru prezentarea amendamentelor și amendamentelor de compromis. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ați menționat importanța acestui raport. Este și convingerea mea, pentru că, așa cum am auzit, economia circulară și politicile du- uh, sociale durabile sunt unele din principale proiecte ale următoarelor uh, luni. Este o chestiune importantă pentru Comisia Europeană. Este o o piatră de temelie și a implementării pactului ecologic european. Aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor grupurilor politice, tuturor raportorilor din umbră, consilierilor pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o, pentru ideile care mi-au fost prezentate, pentru cooperarea bună pe care am, discuțiile foarte bune pe care am avut-o în reuniunile uh, cu raportorii din umbră. Chiar dacă am avut uh, dificultăți tehnice, discuțiile au fost foarte rodnice și mi se pare interesant că toată lumea este de acord că economia circulară este în, se află în centrul pactului ecologic și că toată lumea, și mai ales Comisia noastră, are un rol important de jucat în această discuție. Recunoaștem de asemenea că, desigur, unele din punctele din uh, proiectul meu de aviz se suprapun uh, raportului David Cormont în ceea ce privește piața unică durabilă, care face obiectul votului de astăzi. Și, desigur, deja am luat uh, niște decizii, um, vor fi luate niște decizii pe marginea unor puncte deschise prin odată cu acest vot Aș putea să menționez câteva din punctele pe care trebuie să le soluționăm. Etichetarea obligatorie, care este foarte importantă pentru mine personal, pentru că eu consider că această etichetare obliga- obligatorie îmbunătății durabilitatea produselor și ar conferi informații suplimentare uh, necesare consumatorilor ceea ce ar trebui să fie important pentru comisia noastră. A doua chestiune deschisă este obsolescența uh, prematură, care face parte din directiva privind practicile comerciale, pe marginea căruia uh, Parlamentul a convenit deja în mandatul anterior. Am convenit că trebuie să luptăm împotriva acestei obsolescențe programate pre, uh, Lucrăm uh, lucrăm la formularea potrivită la un, uh, pe marginea unui drept eficient de a uh, repara. Un alt aspect important pentru economia circulară și un alt punct deschis la, pe care nu l-am soluționat rămâne uh, modul în care achizițiile publice vor deveni mai uh, durabile, pentru că știm de sigur cât de mare poate fi influența achizițiilor publice. 30% din uh, PIB-ul uh, pieței interne este reprezentat de achizițiile publice, deci acestea sunt punctele rămase în continuare în suspensie. Uh, Uh, Importantă, puncte importante pentru mine. Nu știu, poate votul de astăzi ne va arăta care sunt soluțiile pe marginea unora dintre ele și continuăm să, vom continua să lucrăm și la nivel tehnic și aștept cu nerăbdare, discu- cu nerăbdare discuția de acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, raportorii din umbră din partea tuturor grupurilor politice, în primul rând, din partea PP, doamna Rozaton, vicepreședintă. Nu știu dacă este alături de noi de la distanță. Yes? Please, Rosa. Vă rugăm frumos. Yes or not? But... Nu știu dacă avem uh, legătura. Unde este doamna Rosa Tun? Apăsați, vă rog, pe butonul Speak. You hear me? Thank you. Mă auziți? Vă mulțumesc. În primul rând, vreau să o felicit pe doamna Cavazini pentru alegerea în această funcție și sper foarte în curând să vin și eu să mă alătur la prezidiu și sunt convinsă că vom coopera foarte bine. Vom face o echipă foarte frumoasă la ultima întâlnire a raportorilor din umbră pe acest aviz, uh, uh, am constatat cât de constructivă a fost uh, discuția, cât de deschisă și sunt de acord cu multe dintre lucrurile spuse și vom ajunge la un acord cu siguranță pentru a avea cât mai multe amendamente de compromis posibil. Da, există încă diferențe de opinie. Le vom analiza una se referă la extinderea perioadei de garanție după ce produsul a fost reparat. Dacă produsul intră în reparație, ce se întâmplă cu uh, garanția? Ea trebuie cumva prelungită. Mi-aduc aminte și pot să vă dau un exemplu propriu din viața mea personală. Acum câțiva ani uh, am avut o fractură a genunchiului, s-a reparat uh, și am avut parte de acea garanție a operației. Acum am ceva la ochi, dar ce se întâmplă? Ar fi bine să putem să prelungim acest gen de garanții în momentul în care se fac reparații de tot felul. Pentru că e adevărat um, pentru produsele simple, garanția pare destul de clar de priceput, dar pentru produsele complexe va trebui schimbat ceva la uh, termenul de garanție. În ce privește practicile concurențiale neloiale, nu știu dacă ce se preconizează este suficient de ambițios. Ați vorbit despre un nou drept la reparație, poate nu nou drept să fie, ci cât, cât uh, să fie pus în aplicare dreptul existent. În sfârșit, de-abia aștept să ne întâlnim la următoarea raportor, ședința raportorului din umbră. Nu avem mult timp, e adevărat. Oh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, Roza Tun. Din partea socialiștilor, colegul, colega Biliana Bolzan de la socialiști. A, nu este online, doamna Bolzan.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 Da, mă puteți auzi. Bună ziua, dragi colegi. Mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest aviz, pentru că încercăm să ajungem la amendamente de compromis. La noi, la socialiști, este important să existe schimbări reale orientate către prioritățile Green Deal și către o piață unică durabilă avem propuneri legate de durabilitatea și reparabilitatea produselor, iar părțile uh, și echipamentele componente să fie mai mult și mai bine puse la dispoziție, să se interzică acea obsolescență programată sau prematură. Consumatorii trebuie să fie informați cum că sau în legătură cu ce se poate întâmpla cu produsele pe care le cumpără. cumpără. De asemenea, sprijinim compromisurile legate de acel încărcător uh, comun, universal și de asemenea ce privește cerințele minime uh, de concepție a unui uh, produs. De asemenea, dorim și solicităm un, uh, o măsurare a uh, gradului de folosință a unui uh, produs, să promovăm reparația și refolosirea, refolosirea produselor. Apoi, criterii sociale legate de lansarea de achiziții publice și, general, o orientare către durabilitate. Vreau să spun încă o dată că este o ocazie uh, pentru a imprima o dimensiune IMCO agendei verzi de ecologizare și să existe schimbări reale în viața consumatorilor și în ce privește mediul înconjurător. Aceste schimbări sunt absolut necesare. Ele vizează modul în care consumăm, modul în care producem. Mulțumesc! Biliana! Mulțumesc foarte mult, Biliana! avem, din partea Renew, raportor din umbră, Sandra Gozi, Sandro Gozi, dacă este prezent. Mulțumesc foarte mult, Sandro. Da, ă, bineînțeles, mă scuzați, spune doamna președinte, nicio problemă. Ă, vreau să mulțumesc ă, raportoarei. Avem două rapoarte care mă fac să mă regret foarte mult condițiile în care lucrăm astăzi. Rapoarte atât de importante, cu subiecte noi, nouțe, atât de importante, abordări noi uh, în politicile noastre și poziții care, sper eu, vor duce la noi propuneri legislative și să le discutăm uh, acum în acest context, nu din vina noastră, ci din prina, pricina uh, pandemiei. Ce să mai zic? Sper că ambele rapoarte vor fi adoptate și ar fi o greșeală politică majoră dacă noi, IMCO, n-am trimite mesajul politic puternic care se impune, pentru că este clar că piața unică este un element cheie care ne va ajuta să ajungem la acea ecologizare un nou subiect, așadar, care înseamnă că trebuie să dăm dovadă de spirit de compromis. Îi mulțumesc doamnei Cavațini pentru că uh, are o poziție deschisă. Știu că nu sunt ușoare negocierile între grupurile politice, uneori chiar și în cadrul grupurilor există diferențe și nu e simplu, însă eu cred cu tărie că abordarea doamnei Cavațini este una pozitivă. Bineînțeles că sunt lucruri care trebuie în continuare uh, modificate, îmbunătățite. Nu ar trebui să existe o, o abordare ca la pod. Noi dorim uh, sustenabilitate, durabilitate, dar nu dorim ca companiile noastre să fie prea împovărate cu noi reglementări. Dorim, de asemenea, echilibru. Și când vine vorba de ecologizarea și prioritizarea criteriilor pentru piețele publice, eh, achizițiile publice, un subiect care mă interesează foarte mult. De asemenea, să aprofundăm piața unică care să ne permită această economie circulară. Cu toții trebuie să dovadă de spirit de compromis și să facem tot ce este posibil pentru ca aceste rapoarte să treacă și cu IMCO, la IMCO să dăm un mesaj puter, uh, să trimit un mesaj puternic legat de implementarea în practică a economiei circulare și a uh, ecologizării, Green Deal. Mulțumesc foarte mult, domnule Gozi Sandro. Acum, următorul vorbitor din partea I și de domnul Marcus Buches. Nu știu dacă este conectat, vă rog. Marcus, give the floor. Can you press the speak button? Aveți cuvântul? Domnul Buchheit, mă auziți? Vă rog. Guten Tag auch von meiner Seite. Bună ziua, bună ziua și din partea mea. Aș dori și eu să felicit pe doamna Cavazzini pentru noua funcție. Toate cele bune din partea mea. și așa cum a spus antevorbitorul meu, uneori uh, găsirea unui, uh, unei poziții de compromis uh, e mai dificilă în propriul grup politic decât în comisie, deci mulțumesc raportoarei pentru atmosfera de lucru pe care a reușit să o, să o creeze, una foarte obiectivă, a încercat să găsească uh, Uh, pozițiile de compromis foarte bune. Știți, uh, știți cât de critic privesc eu acordul uh, ecologic european mai ales acest raport din fața noastră, din când vine vorba de protecția consumatorilor, ar putea reprezenta un pas mare înainte. Deci mă bucură uh, cum am purtat discuțiile până acum. Uh, întâlnirile au avut un caracter foarte uh, obiectiv, ceea ce m-a bucurat. A fost amintită obse- o, o, această uh, obsolescență programată, un punct foarte important. Uh, ce rămâne o, o chestiune spinoasă este sarcina dovedirii acestei, sarcina probei uh, în acest sens. Acest, în legătură cu aceste, cu aceste puncte, mă bucură tot ceea ce am reușit să obținem uh, până acum și doresc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Thank you mulțumesc foarte mult! Doamna Beata Mazurac de la ECR este prezent aici în sală, da, într-adevăr, și vă mulțumesc. Comis Economia circulară este o strategie deosebită, deosebită importantă uh, din partea Comisiei. E o inițiativă foarte bună, dar uh, nu putem să fim la fel de entuziaști când vine vorba de amănuntele conținute în uh, acest text. O economie bazată pe economia circulară trebuie să fie o soluție împărtășită de toată lumea la toate nivelurile, dar nu e vorba de a impune soluții. Baza trebuie să fie solidă și ea trebuie să fie uh, însoțită de date, de cifre și așa mai departe, precum și de obligativitatea um, etichetării produselor și așa mai departe. Să nu uităm uh, Uh, ce se întâmplă cu uh, costurile care apar, cu faptul că competitivitatea economiei și firmelor europene scade și că povara administrativă crește, toate acestea în condițiile uh, pandemiei COVID-19, acest gen de norme poate să complice situația în diverse sectoare industriale. În acest raport nu se vorbește despre situația uh, complicată pe care o cunosc întreprinzătorii din pricina pandemiei. Pe aceasta tocmai trebuie să ne concentrăm pe lupta împotriva pandemiei cu obiectivele principale pe care ni le-am propus. Da, economia circulară doamna uh, raportor uh, nu se concentrează neapărat pe aceste recomandări ale noastre. Trebuie pur și simplu ceva realizabil și uh, care să poată să-i ajute, mai ales pe cei mai săraci dintre cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Mazurek. Acum, nu în ultimul rând, din partea GUE avem o avem pe doamna Anne-Sophie Peltier din partea GUE, așadar. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, felicitări, uh, Ana, pentru alegerea dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc, deoarece în raport uh, vedem o adevărată ambiție aceea de a avea un cadru orizontal care să ducă până la urmă la reducerea poluării pe toate planurile. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat sugestiile noastre legate de uh, caracterul reparabil al produselor sau acea ecoconcepție care să însemne mai puține emisii încă de la începutul uh, uh, vieții produselui. Bineînțeles că uneori situația uh, cu aceste rapoarte nu este așa de simplă. Ca și raportul Cormau, am avut senzația că poate că nu avem amendamentele de compromis pe care le merităm și că uh, uneori ceea ce am putut noi să propunem a fost perceput ca o tentativă de a distruge raportul și poate că nu a fost suficient sprijinit. Poate că colega a uh, confundat protecția consumatorilor cu protecția concurenței dogmatică. Dacă cetățeanul este să aleagă clar și uh, așa cum trebuie produsul, el trebuie să poată să fie informat pe deplin asupra uh, acestor caracteristici ale produselor, câte emisii uh, și așa mai departe produce acest uh, produs. Este clar că nu trebuie să ajungem la un uh, numitor uh, comun uh, foarte mic legat de impactul produselor asupra mediului durabilitatea, reparabilitatea sunt importante Trebuie să existe un scor al reparabilității și posibilitatea întotdeauna de a repara produsul uh, să fie schimbat cu totul sau anumite părți, uh, componente și piese. Semnalul trebuie să fie puternic și să arătăm publicului că uh, situația se schimbă și că modul în care consumăm trebuie să se schimbe. Mulțumesc foarte mult, uh, Anne-Sophie. Acum uh, doamna raportor, doamna președintă, Cavațin are ultimul cuvânt și concluzii la acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc, că o să încerc să fiu uh, succintă pentru că nu mai avem mult timp. Mulțumesc, în primul rând, uh, colegilor pentru că m-au felicitat uh, la început de drum. Abia aștept să conlucrăm îndeaproape cu dumneavoastră și e foarte clar că există dorința de schimbare și în comisia noastră există și dorința de a aprofunda piața comună, piața internă, de a merge mai departe cu Green Deal toată lumea împărtășește aceste obiective și ceea ce, dorește, ceea ce face IMCO și economia circulară este ceva foarte apropiat de viața cetățenilor care se uh, izbesc zi de zi de aceste probleme legate de repararea produselor, etc. și de cât de scumpe pot să fie ele. În ce privește extinderea termenului de garanție, garanție îmi pare rău, doamna Tun, că ați avut probleme cu ochii, dar da, eu cred că e importantă extinderea acestui termen de garanție, dar așa cum a spus și dumneavoastră, nu poate fi să fie ea efectuată pentru toate produsele la fel. Trebuie cumva găsită o soluție de compromis. Dreptul la reparație, așa cum am spus la început, trebuie să vedem cum să definim asta, cum să, să aducă asta în cadrul raportului ca atare Um, socialiștii au menționat uh, acele măsurări ale gradului de folosință a, a, ale a unui produs, de asemenea anumite criterii pentru achizițiile publice. Din partea ECR-ului am avut uh, ideea aceea că trebuie să ascultăm ce ne spun și companiile, firmele. Este exact ceea ce încerc eu să fac în momentul în care redactez uh, raportul iau în considerare diferitele opinii ale agenților economici și așa mai departe. Mulți eh, dintre ei consideră totuși că e vorba de o șansă această economie circulară pentru că e vorba de inovare, e vorba de avantaje competitive dobândite. Ne găsim într-o perioadă de pandemie, e adevărat, așa cum a spus mulți dintre dumneavoastră, iar comisa, doamna președintea Comisiei von der Leyen a spus de multe ori faptul că trebuie să folosim această oportunitate pentru a merge mai departe, pentru a transforma piața noastră unică. Este exact ceea ce încercăm să facem și noi cu acest raport, Mult, acest aviz. Mulțumesc foarte mult, dar nu este simplu pentru dumneavoastră să puneți uh, cap la cap toate pozițiile, toate pozițiile de compromis e important acest raport pentru viitorul uh, pieței unice și eu uh, sunt uh, convinsă că veți reuși să ajungeți la o sinergie cu toți raportorii din umbră. Încă o dată mulțumesc și felicitări! So, thanks for taking over. Um, I want... Da, mulțumesc pentru că ați preluat ștafeta și vă spun că ne întâlnim din nou la 16.45. Mulțumesc!